Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Bună ziua, dragi colegi. Vă salut pe toți. Văd că foarte multă lume a venit deja la reuniune. Îi salut mai ales pe cei care sunt prezenți. Cei care vor veni cu întârziere au ghinion. În orice caz, eu voi face eforturi pentru ca să începem reuniunile astea întotdeauna la timp așa încât să avem destul timp pentru discuții. Cu privire la ordinea de zi, aș vrea să știu dacă puteți accepta o schimbare la punctul 10, unde va trebui să amânăm raportul doamnei Volean, pe care îl vom trata uh, pe 5 octombrie la reuniunea noastră, dacă sunteți de acord. Mai există comentarii? Domnul Chichester dorește să spună ceva. Domnule președinte, îmi cer scuze că germana mea nu este destul de bună ca să vă înțeleg direct, dar interpretarea la care, pe care o ascultam eu a început în engleză, după aia a trecut în altă limbă pe care nu am înțeles-o și după aceea a trecut pe germană. Sper că sunt pe canalul care trebuie. Cred că sunt, dar cred că a fost o problemă, deci n-am înțeles ce ați spus în ultimul lucru. Mulțumesc. Atunci, dacă interpreții sunt gata, totul funcționează la interpretare. Vreau să repet încă o dată ce am spus. Punctul 10 de pe ordinea de zi proiecte de investiții în infrastructura energetică trebuie să fie amânat pentru că doamna Volean a cerut să amâne acest punct pe reuniunea de pe 5 octombrie. Văd că nimeni nu are obiecții. Ah, die Sekretariat hat diesen Termin nochmal verändert. Se pare că am greșit, uh, spune președintele, pe 6 octombrie, nu pe 5, dar în orice caz săptămâna viitoare. Bun, toată lumea este de acord, atunci trecem la punctul 2. Comunicările președintelui. Mă voi concentra asupra protocolului reuniunii coordonatorilor din 2 septembrie. Sper că ați primit cu toții procesul verbal al acestei reuniuni, că l-ați citit, Vedeți că în acest proces verbal se vorbește și de acordarea rapoartelor, de călătoriile, misiunile pe care le vom avea de făcut și vreau să vă rog să vă înscrieți la aceste misiuni cât de repede. Dacă nu există alte remarci la punctul 2, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este punctul 3. Aici este vorba despre programul european de observare a Pământului. Această inițiativă este condusă de Uniunea Europeană și am hotărât să ne ocupăm uh, astăzi pe larg de acest subiect. Colegul nostru, domnul Glante, este raportor. Bănuiesc că dumnealui dorește să ia cuvântul întâi sau doriți să dați cuvântul mai întâi comisiei. Bun, comisia atunci, pentru că sunt inițiative noi acestea Comisia are cuvântul pentru ca să ne prezinte care este situația și după aceea îi dau cuvântul domnului Glante și raportorilor din umbră. Cine dorește să ia cuvântul din partea comisiei? Nu știu cine sunteți pentru că nu văd numele, dar aveți cuvântul. Bună ziua, sunt Paul Weisenberg și sunt responsabilul pentru GMS GMES și pentru politica spațială. O să vă prezint propunerea pe scurt. Este prima dată că Parlamentul European dezbate o fază operațională a proiectului GMES. Ce este acest proiect? Pe scurt, este un sistem care oferă informații. Aceste informații sunt bazate pe date care provin de la o infrastructură de observare, fie ea um, de teren, de monitorizarea teritoriului, a mediului marin sau a atmosferei. Deci această monitorizare globală pentru mediu și securitate este un program de supraveghere care este condus de Uniunea Europeană, care se bazează pe activități de cercetare în comun cu ESA și cu statele membre, deci cu um, Agenția Spațială Europeană. Este deci un instrument care propune servicii. Să vă dau câteva exemple. GMS susține protecția civilă în cazul incendiilor, în cazul inundațiilor, în cazul cutremurilor sau a monitorizării oceanelor, a planificării teritoriale monitorizarea aerului, calitatea aerului și um, monitorizarea atmosferei. Așadar, există o legătură foarte clară cu schimbările climatice. Provocarea despre care discutăm în legătură cu acest regulament este o schimbare de viteze, dacă putem spune așa, de la acțiuni punctuale de cercetare către un cadru pe termen lung și stabil. GMS-ul trebuie să devină din printr-un program de cercetare un program de operare. Acesta este, de fapt, obiectivul nostru, să creăm o punte între acțiunile pregătitoare pe care le-ați uh, pus, uh, le-ați stabilit pentru anii 2010 11 și perspectiva financiară care va începe din 2014. Două studii de impact au fost pregătite. Analiza acestora au sugerat că, în primul rând, Comisia ar trebui să asigure coordonarea GMS și a implementării programelor aferente, mai degrabă decât să delege această monitorizare unei uh, ONG sau altei agenții. De asemenea, doi, se preferă finanțarea țarea comunitară mai degrabă decât măsurile soft de coordonare externă. Așadar, regulamentul acesta propune să se aloce fonduri suplimentare pentru operațiile inițiale în 2011, 12 și 13. Pachetul financiar pe care îl propune Comisia este de 115 milioane în total. Iar um, amploarea acestui uh, regulament se referă la componenta spațială, operațiunea sateli- opera, operarea sateliților și serviciile operaționale la nivelul terestru, a mediului marin, al atmosferei, dar și al măsurilor de urgență și a schimbărilor climatice. Fiind dat că măsurile pregătitoare se încheie în 2010, căutăm acum deja să vedem care va fi puntea către 2011. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule Weissenberger. Atunci îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Glante. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Weissenberg, pentru explicațiile foarte succinte, dar foarte compacte. Cred că aceasta a fost o introducere foarte bună pentru proiectul de regulament despre care discutăm aici ne amintim când îl vedem, probabil și de problemele cu care ne vom uh, confrunta atunci când ne vom uh, afla într-o fază similară ca cu programul Galileo. Sper însă să nu repetăm și uh, greșelile cu Galileo în care am avut un parteneriat public-privat și sper să avem într-adevăr și o finanțare totală publică. Este important să vedem care sunt fondurile care ne stau la dispoziție, care sunt prestatorii de servicii din Europa care să primească aceste servicii gratuit. Eu cred că aceasta ar fi o șansă ca multe întreprinderi noi să participe la piață, pentru că vor primi aceste informații pe gratis și vor putea să dezvolte modele uh, de afaceri. Pentru mine, ca raportor, va fi interesant în următoarele luni și săptămâni nu numai să discut cu raportorii din umbră, ci și cu celelalte comisii implicate și uh, cu Comisia de Bugete, pentru că până la urmă problema finanțării este una extrem de importantă pentru acest proiect. Cunoaștem această problemă și din proiectul Galileo, când am făcut tot felul de tumbe pentru a face rost de fonduri. Nu se știe însă dacă aceste fonduri vor uh, fi suficiente, asta vom vedea după aceea. Dar, lăsând la o parte toate aceste probleme financiare, trebuie să încercăm să ne concentrăm pe serviciile pe care le vom crea prin acest uh, nou program. Aș vrea să vă spun că aș vrea să știu care este poziția Consiliului din partea Comisiei. Poate poate să ne spună cineva acest lucru, care sunt uh, diferitele poziții din Consiliu, dacă membrii în Consiliu sunt uh, pozitivi pentru alocarea de fonduri, pentru că atunci când ne întâlnim în uh, discuțiile de conciliere cu Consiliul să știm puțin care este situația. Aceasta m-ar interesa foarte tare, dar în rest, pot să vă promit că vom avea un calendar foarte ambițios pe care îl vom respecta în Parlament. Acum, dacă vom uh, reuși să trecem cu acest proiect în prima lectură, nu știu ce să vă spun. În ultimii ani am avut o inflație de proceduri în prima lectură. Dacă nu sunt probleme mari cu Consiliul, sigur că s-ar putea să terminăm în prima lectură, dar nu vreau să anunț acest obiectiv de la început să vedem care este poziția Consiliului, care sunt punctele de dezbatere, care sunt posibilitățile de compromis și după aceea vom vedea dacă putem găsi soluții constructive. Cam atât am eu de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Brezina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este deosebit de important, deoarece volumul de date care este disponibil este deosebit de mare, ceea ce este important și util în multe domenii, cum ar fi științele naturii, mediul înconjurător, dezvoltarea urbană, de exemplu. Eu aș vrea să subliniez o aplicație pe care o consider eu foarte importantă și anume protecția împotriva incendiilor. În Parlamentul European, practic, în fiecare an discutăm despre probleme legate de incendii în Europa de Sud și am votat cu toții pentru a avea niște acțiuni de solidaritate. Însă, culegerea de date și analiza evenimentelor uh, e folositoare, sunt două lucruri folositoare atâta timp cât putem utiliza aceste date. Și de aceea eu m-am gândit că un domeniu important în care ar putea fi aplicat acest program este prevenirea de incendii. Avem nevoie de o aplicație care să înceapă prin a analiza ceea ce se întâmplă în spectrul infraroșu și chiar să încerce să gestioneze acțiunile de combatere a incendiilor. După părerea mea, e un exemplu bun, așa ceva putem face. Vă mulțumesc. Dank, Mulțumesc, domnule Brezina. Domnul Chichester. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față am doar câteva comentarii generale. Din propria mea experiență ca delegat la această comisie, în timpul vizitei la Agenția Europeană Spațială din Roma, mi s-a făcut o prezentare foarte interesantă în legătură, în legătură cu acest program european de observare a Pământului. Eu nu aș avea o primă reacție pozitivă, spre deosebire de domnul Glante, care s-a referit la eșecul suferit de Galileo. Acest program european de observare poate fi o reușită și noi ar trebui să facem tot posibilul pentru a-l încuraja și să demonstrăm lumii întregi că e un program folositor pentru toată lumea. După cum vă spuneam, vizita făcută atunci la Roma a fost foarte interesantă și, interesantă și acum aștept cu nerăbdare să văd cum progresează acest program. Mulțumesc! Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut această propunere care vine din partea Comisiei Europene și care pune punctul pe ei în ceea ce privește o îngrijorare pe care o au uh, concetățenii noștri și anume evoluția planetei. Raportorul ne-a spus că aceste informații vor fi gratuite. Eu aș dori să aud care este părerea Comisiei în legătură cu acest lucru, deoarece e vorba, la urma urme de bugetul european. Mie mi s-ar părea normal ca aceste informații să fie oarecum plătite pentru ca investițiile să fie amortizate. Mă întreb, de exemplu, ce se va întâmpla cu cei din afara Europei care au acces la aceste informații și care nu au participat la finanțarea lui mai este și un pericol care ne pândește și anume comparația cu Galileo. Galileo are un buget de 4 miliarde de euro, nu e aceeași scală. Aici e vorba despre niște sume care țin de funcționarea curentă a Uniunii Europene. Deci dacă nu găsim 500 de milioane pentru un astfel de proiect um, care face obiectul unui consens politic, ei bine, ce să mai credem despre capacitatea noastră de a avea proiecte în comun în general? Deci trebuie să fim foarte atenți atunci când facem comparații cu programul Galileo. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lamberts. Yes, Mr. President and, and colleagues, uh, I can share many, many comments. That... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe comentarii făcute și ecologiștii privesc cu ochi buni acest program, deoarece acesta ne oferă șansa să uh, intervenim în multe domenii, cum ar fi schimbarea climatică, agricultura, printre altele, ceea ce e pozitiv. Am două comentarii acum. E o șansă care nu trebuie ratată. Printr-un astfel de program arătăm cât de importantă este Uniunea Europeană față de cetățeni. Prin astfel de program um, atacăm foarte multe probleme de zi cu zi. Într-adevăr, e vorba de bani, însă printr-un astfel de program le putem arăta cetățenilor cât de însemnată este Uniunea Europeană. În al doilea rând, domnule Odi, sunt de acord cu îngrijorările dumneavoastră, deci nu, mă întreb dacă nu folosim banii contribuabilor pentru a ajuta întreprinderile particulare. Eu cred că Indiferent de utilizarea finală a programului, banii contribuabilor trebuie folosiți în mod chipzuit. Dacă vom intenționa să avem un profit de pe urma acestor date și contribuabilii ar trebui să primească o parte din aceste venituri. Mulțumesc! Cred că remarca pe care ați făcut-o despre faptul că e un proiect în care e o plus valoare evidentă pentru politica europeană și vizibilitate pentru cetățeni trebuie repetat acest punct. Doamna Grostet are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Așa cum au spus-o și colegii mei, acest proiect este deosebit de interesant, uh, se referă la supravegherea, la observarea pământului, e vorba de chestiuni de siguranță, de supraveghere terestră, maritimă, a spațiului aerian, cu toții suntem de acord în legătură cu utilitatea acestui proiect. Însă am și anumite temeri, deoarece în acest domeniu Uniunea Europeană nu a dat dovadă de leadership până acum și, într-adevăr, e bine să ocupăm un uh, loc mai important în acest domeniu, însă fără să ne gândim direct la Galileo. Totuși nu ne putem uh, abține să vedem că la Galileo s-au înregistrat foarte multe întârzieri și ar fi foarte păcat ca și în cazul acestui nou program să existe aceleași întârzieri. E important să avem voința de a merge înainte. Noi, Parlamentul, Comisia, statele membre vor trebui, bineînțeles, să contribuie cu bani și ar vrea să știu dacă, într-adevăr, toate statele membre sunt de acord pentru a sprijini acest proiect. Deci, aici vin temerele mele. Mulțumesc, domnul Weber. Și eu voi fi succint. Îmi pare bine că avem în față acest proiect și, așa cum a spus și și în ciuda ceea ce a spus comisia și, și ceilalți colegi, eu aș uh, pune accentul asupra importanței uh, accesului liber, gratuit și neîngrădit la date. Este foarte important să nu ne interesăm numai la ce se întâmplă cu sateliții, cu infrastructurile, ci să vedem cum putem să dezvoltăm o adevărată piață a serviciilor să uh, înmulțim numărul de uh, utilizatori și ar fi tragica să avem uh, infrastructuri și mii și mii de sateliți uh, Că, și aici avem o problemă specifică, pentru că să știm foarte bine că avem cinci sateliți de observație și trebuie să vedem cum cooperăm aici cu japonezii, cu indienii, cu americanii, care au la rândul lor sateliți, pentru că pentru o observare serioasă, durabilă, avem nevoie de zeci de sateliți. În fine, Toată aceasta necesită timp. Deci e nevoie de o sinergie între sistemul nostru și celelalte sisteme. Înseamnă organizare și de altfel la Geneva lumea se ocupă de acest lucru. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Însă, încă o dată, revin la ideea mea inițială. Avem nevoie de o piață de exemplu, să implicăm uh, agențiile de asigurare, Veolia, Suez și așa mai departe, alți actori de pe piață și să vedem cum putem să organizăm liberul acces și accesul gratuit la aceste date. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul vicepreședinte Roznovski. Se Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug și eu ceva foarte pe scurt. Mulți colegi au făcut aici remarci uh, pozitive pe acest dosar și consider că uh, dacă Uniunea Europeană poate să pună la dispoziție date verificate legate de numărul de utilizatori uh, în fiecare oraș, în fiecare stat, e bine, acest lucru trebuie să, se, să poată să fie pus în, uh, în evidență. În orice caz, trebuie, e vorba de o verificare și răzverificare a datelor pentru a avea date absolut obiective și utilizabile. Cred că este foarte important să uh, vedem exact ce tip și ce calitate a datelor oferim. Uh, Uh, există țări care uh, doresc să, folosesc da- să folosească date, date uh, absolut valabile, verificate. Ei bine, aceste țări trebuie să poată să o facă. Este un aspect deosebit de important. Și nu cred că putem să concepem astăzi Uh, sau nu putem să imaginăm astăzi care va fi numărul final de utilizator sau ce tip de utilizator vom avea la un moment dat. Știm că există anumite evoluții în acest sens. Uh, vom vedea, de asemenea, cum vom utiliza aceste date. Acesta este punctul cel mai important. Este o șansă pentru Uniunea Europeană, o șansă de a acționa, într-adevăr. Cineva a spus aici că nu are sens să intrăm în detalii în istoria complicată a Galileo. Cred că e vorba de o lecție pe care nu trebuie să o uităm. În orice caz să învățăm din ea, să mergem uh, mai departe și să uh, nu intrăm în detalii administrative greoaie. Bineînțeles, știm că e vorba de un exercițiu costisitor. Datele prin satelit sunt probabil datele cele mai scumpe astăzi. Deci, trebuie să garantăm, printre altele, o anumită calitate și uh, trasabilitate a datelor. După părerea mea, este foarte important ca datele să fie disponibile cât mai curând posibil și cred că este un exemplu uh, foarte bun de cum uh, Europa se apropie de cetățenii săi. Pentru că un astfel de sistem nu poate fi pus la punct de un stat uh, singur. E nevoie aici de o sinergie la nivel european. Vă mulțumesc. Doamna Hall are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac un comentariu scurt legat de costuri și prețuri. Nu știu dacă este nimerit să Uh, avem un acces, uh, un acces gratuit pentru uh, toată lumea. Cred că autoritățile publice ar trebui să aibă un acces gratuit și liber, poate că alte entități nu. În orice caz, e vorba de un program extrem de bun, de o valoare pentru uh, statele noastre. Vedem deja uh, în Africa, de exemplu, ce se întâmplă cu utilizarea sateliților uh, pentru a combate diverse acte ilegale. E foarte important să vedem până unde ne angajăm, pentru că s-ar putea ca la un moment dat să oferim anumite servicii legate de combaterea schimbărilor climatice prin furnizarea de anumite date specifice și dorim să o facem în mod gratuit și instantaneu, practic. Trebuie să vedem uh, până unde mergem, dacă restricționăm sau nu fluxul de date. Fluxul de date eu cred că nu e bine să o facem. Uh, pentru că e vorba până la urmă de schimbarea climatică aici. Mulțumesc. Eh, mulțumesc. Doamna Dati are cuvântul. Oui. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru că avem această discuție privind propunerea de regulament, privind eh, observarea uh, pământului îmi pare foarte bine, pentru că grupul PPE m-a sărcinat să fiu raportor. Acum, în ceea ce privește capacitatea observațională pe care o avem, aceasta trebuie să fie una durabilă la nivel european și avem nevoie de mijloace pentru aceste noi provocări în ce privește schimbările climatice, gestionarea resurselor naturale, dar și când vine vorba de siguranța și securitatea cetățenilor noștri. Uh, este un subiect de actualitate. Ne gândim numai ce s-a întâmplat în acest weekend. Am văzut cât de important este să putem să prevedem, să anticipăm o serie de catastrofe naturale. Am văzut acest lucru cu inundațiile de la Manila, cele mai grave din ultimii 40 de ani și care au făcut mai mult de 140 de victime. Iată exemple extrem de triste, printre multe altele, din păcate, care ne arată că este important să avem un astfel de program, este urgent să-l avem, e bine să-l avem pentru a preveni astfel de riscuri. Această uh, implementare nu înseamnă numai o evaluare a impactului politicilor noastre publice, ci și, de exemplu, dacă mă gândesc la amenajarea teritoriilor, uh, vom putea să avem o politică, o astfel de politică mult mai pertinentă, mai adaptată. De asemenea, nu putea să răspundem unor provocări legate de uh, deforestare, despădurire și precum și creșterea sau explozia demografică. De asemenea, prin accesul la uh, aceste date, și aici uh, vin la sentimentul colegilor mei, ar fi bine să vedem că este bine să dăm acces sectorului privat la astfel de date și o creștere a productivității, de ce nu? De exemplu, în sectorul petrolier putem să vedem uh, cum și unde să plasăm uh, o platformă petrolieră. De asemenea, noi servicii, noi tehnologii, uh, deci noi tehnologii legate de dezvoltarea durabilă. Iată, deci, tot atâtea mize care sunt legate de accesul la aceste date. Și aș pune o întrebare, o întrebare poate puțin tehnică și care se referă la uh, Uh, diversificarea sau diversitatea surselor de finanțare. Care ar fi componentele acestui pachet financiar? Avem, uh, pe de o parte, al șaptelea program cadru uh, pentru care, bani care să atribuiți direct acestui program, dar trebuie să vedem, pe de altă parte, cum fiecare parte specifică, componenta programului va fi finanțată, fiecare în parte. Deci, să vedem cum se va uh, prezenta această finanțare. Apoi să vedem care va fi guvernanța pentru acest program. Pentru că știu că la un moment dat era vorba de un consiliu de parteneri, o idee care fusese vehiculată la un moment dat, un consiliu în care să fie stat, prezentate statele membru, membre, însă mie mi se pare absolut indispensabil ca uh, uh, să avem un Consiliu permanent, o componență stabilă care să permită succesul acestui proiect. Acest lucru se aplică și pentru finanțare. Încă o dată, cum se va acorda banii? Uh, același aceleași scrupule trebuie să le avem și în ceea ce privește coordonarea sau acest Consiliu. Apoi, uh, pentru o bună uh, funcționare a programului trebuie să avem o cooperare foarte bună între Comisie și uh, statele membre, apoi Consiliul. E bine, ar fi bine să vedem cum se vor modula uh, toate aceste lucruri. Ar fi bine să apară aceste lucruri în regulament. Deci, nu o simplă trimitere la Consiliul de Parteneri. Deci, o chestiune care este mereu la ordinea zi, zilei și ar fi bine ca și Comisia să reflecteze acest lucru. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Jetzt ähm, gibt es keine weiteren Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că vreau să îl rog din nou pe domnul Weissenberg din partea Comisiei să ia cuvântul. A primit foarte multe întrebări în această rundă. Poate că puteți să răspundeți la multe dintre ele, sper eu. Altfel, plec de la premiza că putem eventual să răspundem la întrebări și uh, în scris după aceea. Dar aveți acum cuvântul pentru ca să încercați să răspundeți la cât mai multe. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vă răspunde la întrebarea care este situația în Consiliu. Au existat până acum șase consilii pentru spațiu. Și toate din acestea au stabilit ca GMS și Galileo să fie o prioritate. Pentru GMS, ministrii au hotărât că s-a investit într-un proiect de cercetare și dezvoltare și că acesta acum trebuie să intre în faza operațională, dar într-o manieră durabilă. Se cheamă chiar Flagship Galileo GMS. Această propunere concretă a fost prezentată acum câteva zile la Consiliu, așa cum v-am prezentat-o eu înainte. Consultările au început în cadrul Consiliului, iar fiind dat că există Consiliul pentru Spațiu și Consiliul pentru Concurență care sunt pentru aceste proiecte, cred că lucrurile stau bine. Același lucru este și valabil pentru accesul liber la date. Ministrii sunt de acord cu accesul liber și gratuit la date. Bazându-ne pe studiile noastre de impact, putem spune că așa numitele servicii din aval se vor aplica mai bine și se vor uh, putea folosi mai bine dacă datele sunt accesibile liber. Cu privire la incendii, da, incendiile vor fi acoperite de așa numitul Emergency Service, care este unul dintre componentele GMS-ului, care a fost uh, abordat chiar și în acțiunile pregătitoare pe care le-ați pregătit dumneavoastră. Protecția civilă este capitală pentru acest proiect și avem o rețea cu uh, protecția civilă din Uniunea Europeană pentru a ne pregăti exact pentru cazuri de inundații sau de incendii. Accesul la date, ce se întâmplă cu accesul pentru terți care nu fac parte din Uniunea Europeană, s-a întrebat în sală. Uh, această inițiativă este una de monitorizare globală pentru mediu și securitate. Această inițiativă nu este izolată. Fiecare continent își are inițiativa sa și există la nivel global un sistem care se cheamă GEOS, Global Earth Observation System of Systems. Deci, în acest sistem uh, umbrelă, fiecare continent își aduce capacitățile sale, americanii, sistemul lor, europenii, chinezii, și așa mai departe. Și unul din principiile internaționale este că toate datele care intră în această rețea sunt liber accesibile pentru toată lumea. Deci dacă noi ne punem la dispoziție datele nostru de pe continentul european, atunci avem și noi la rândul nostru acces la datele pe care le oferă celelalte sisteme ale partenerilor noștri internaționali. Întrebarea doamnei Grostet cu privire la amânarea unor acțiuni. Ne-am uh, gândit foarte mult dacă să facem această propunere acum sau dacă să nu așteptăm mai bine până la următoarea perspectivă financiară. Dar am hotărât, în final, să nu așteptăm următoarea perspectivă, pentru că chiar de acum unele activități din GMS au ieșit din sfera cercetării. Am vrut să fim siguri că în faza critică 2011, 2012, 2013 să avem posibilități suficiente pentru a transforma in, uh, activitatea operațională într-una chiar funcțională. Noi de aceea am hotărât că trebuie să găsim o finanțare pentru aceste perioade de tranziții, așa încât în 2014 să putem cu adevărat începe activitatea pur operațională. Valoarea adăugată. S-a vorbit despre valoarea adăugată pentru Uniunea Europeană al acestui proiect. În studiul nostru de impact ne-am ocupat uh, în detaliu de această temă și rezultatul acestui studiu este următorul. Dacă Uniunea Europeană va reuși să cumpere datele pentru GMS, acest lucru va scădea, desigur, costurile pentru date și pentru așa numita economy of scale. Dar mai bine decât să facem acest lucru de 27 de ori, mai bine este să luăm acest proiect uh, la nivel comunitar în mână și să îl punem în aplicare. În legătură cu Africa, da, există de 2 ani o inițiativă din partea șefilor de stat și de guverne din partea Uniunii Europene și a Uniunii Africane ca GMS-ul să fie folosit ca un proiect pentru dezvoltarea Africii. Bineînțeles că datele și acolo sunt la dispoziție pe gratis pentru africani. Aceasta ar fi deci un semnal foarte clar că GMS-ul este un instrument de dezvoltare Um, pentru alte regiuni. Și pentru schimbările climatice și gândindu-ne la reuniunea de la Copenhaga, am putea să ne gândim dacă în contextul schimbărilor climatice și protecției atmosferei n-am putea să introducem și acest proiect pentru că acesta demonstrează de fapt că noi avem o viziune nouă asupra combaterii schimbărilor climatice și un instrument nou în același timp. Iar în final, întrebarea cu privire la diversitatea surselor de finanțare. Până acum, acest proiect a fost finanțat exclusiv din cel de-al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare. Exclusiv, subliniez. Unele elemente, cum ar fi operarea sateliților în, anii do- în anul 2012, însă nu mai au nicio legătură cu cercetarea. De aceea trebuie să schimbăm cadrul de finanțare, să ieșim din sfera cercetării și să încercăm să ne găsim o altă bază juridică pentru finanțarea acestui proiect. Și am planificat să întocmim un program GMS care să exact faciliteze această tranziție de la cercetare la operațional. E vorba de un, un proiect de 150 de milioane care este un amestec de, de re uh, de refolosire a rubricii 1A, cam 100 de milioane, și de folosirea unor altor fonduri din uh, cadrul cercetare și dezvoltare pentru uh, spațiu. Deci vom face o combinare dintre aceste două surse și apoi va trebui să vedem cum vom dezvolta relațiile cu statele membre. Cred că e foarte important să spunem că, spre deosebire de Galileo, proiectul acesta este un proiect de parteneriat și parteneriatul include și partea financiară, un parteneriat cu statele membre. Acest parteneriat trebuie să se regăsească și în diferitele foruri pe care le vom propune pentru Parlament și pentru Consiliu. Mulțumesc, domnule președinte, am terminat. Mulțumesc, spune președintele pentru această expunere foarte detaliată. Cred că e bine să înțelegem care sunt diferitele fațete, pentru că sunt foarte multe nuanțe. Vreau să-i dau acum cuvântul însă din nou raportorului, domnul Glante. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, așa cum am făcut și în introducere, vreau să spun că salut acest proiect. Desigur că poate m-am concentrat prea mult pe esențial, pentru că știu că aici timpul este foarte prețios, și am vorbit poate puțin prea scurt, dar am înțeles foarte bine ce doresc colegii și sunt gata să discut cu colegii raportori din umbră sau raportori pe această temă, pentru că este evident că dacă se investesc bani în proiecte de cercetare, atunci când rezultatele cercetării au fost uh, terminate, trebuie să le preluăm și să le folosim operațional. Altfel, degeaba am făcut cercetare. Deci trebuie să creăm o bază financiară și legală pentru a putea finanța acest proiect. Nu știu în ce măsură putem vorbi de un calendar. Eu zic că n-ar fi prea ambițios dacă spunem că în decembrie să avem deja un proiect de raport și apoi să intrăm în discuțiile directe și în negocieri. Eu sunt gata, dacă și colegii mei, bineînțeles, sunt de acord, să respectăm calendarul acesta, iar apoi vom vedea cât de diferite sunt pozițiile diferitelor state și să vedem cum vom proceda după aceea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Glante. Nu există nicio propunere de calendar în momentul de față, dar v-aș fi recunoscător și dumneavoastră și colegilor dacă ați uh, începe să lucrați cât de repede la acest proiect. În momentul de față avem încă timp, pentru că nu avem atât de multe proiecte pe rol, să spunem așa, dar poate că la următoarea rundă de dezbateri am putea să stabilim clar un calendar pentru că se pare că nu există divergențe prea mari cu privire la această temă, ci trebuie doar să stabilim uh, anumite detalii. Domnul Glante, da. Eu aș propune ca în săptămâna din 12 în 15 octombrie să avem prima dezbatere cu colegii despre conținut, așa încât să putem să începem cu adevărat să construim uh, proiectul de raport. Aceasta ar fi propunerea mea și atunci, la începutul decembrie, am putea să prezentăm un proiect de raport. Bun, mulțumesc foarte mult, spune președintele. Astfel am uh, terminat acest punct de pe ordinea de zi, dacă nu dorește nimeni să mai ia cuvântul la el. Văd că nu mai este cazul și trecem deci la punctul următor de pe ordinea de zi, care este punctul 4 și anume structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit. Propunerea va fost uh, înmânată. Eu zic, deci, să dăm mai întâi cuvântul comisiei care să ne prezinte faptele și în cazul acesta este domnul Paul Ferhoff. Vă dau cuvântul și vă rog să ne expuneți mai întâi faptele. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Paul Fărhuf, sunt director de program pentru programele europene de radionavigație prin satelit. Vreau să vă spun că e o adevărată plăcere să-mi încep colaborarea cu Comisia ITRE în noua sa alcătuire. Înainte de a vă spune câteva lucruri în legătură cu această propunere de regulament, cred că ar fi bine să vă spun câte ceva despre situația actuală a programului Galileo. Presupun că acest lucru vă interesează foarte mult și înainte de a primi întrebări, aș vrea să lămuresc anumite lucruri de la bun început. Ceea ce privește Agnos, pe 1 octombrie vom uh, începe un program operațional până în 2013 Serviciul de deschidere Agnos își va deveni operațional pe 1 octombrie. Vom face un anunț oficial, va exista o campanie de presă pe marginea acestui eveniment și cred că e important ca dumneavoastră să știți acest lucru, deoarece asta ne arată că în sfârșit am ajuns la maturitate și știm cum să punem în aplicare un sistem de navigație prin satelit. În ceea ce privește Galileo. Avem doi sateliți pe orbită care funcționează în continuare. Avem o fază de validare a orbitei care a fost lansată și acum mai multe satelit, mai mulți sateliți sunt pe cale de a fi construiți și echipați. Iar în noiembrie 2010 vor fi lansați primii sateliți, primii doi sateliți ceilalți doi urmând să fie lansați în 2011. În ceea ce privește capacitatea operațională a Galileo, deocamdată, cu ajutorul Agenției Spațiale Europene, are loc uh, o achiziție publică care prevede faptul ca șase pachete mari să fie preluate de industrie. Este vorba despre sprijin pentru industrie, un contract pentru sateliți, unul pentru infrastructură, unul pentru lansare și un contract pentru operațiuni. Care este situația actuală? Avem de gând să acordăm trei contracte la aceste trei pachete până la sfârșitul anului. E vorba de sprijinul de sistem, sateliți și posibila lansare a acestora. În următoarele săptămâni vom uh, lansa acest proces, deci după cum puteți vedea am progresat la niște negocieri foarte complexe pe care le-am avut cu industria pe această temă. În paralel, lucrăm la niște propuneri mm, care vor veni la dumneavoastră și la Consiliu la începutul anului următor pentru a vedea cum putem implementa programele după 2013, deoarece știți că bugetul nostru ajunge până în anul 2013. Trebuie să organizăm finanțarea pe termen lung și guvernanța acestor programe pe termen lung pe baza propunerilor dumneavoastră. Deci această propunere nu se va referi doar la următoarele perspective financiare, ci va fi o propunere care va încerca să vadă cum pot fi organizate achizițiile publice, cum pot fi lansate programele și operațiunile în deceniile următoare. Acum mă voi referi la propunerea pe care o aveți în fața dumneavoastră. După cum știți, agenția noastră a fost înființată de Consiliu în iulie 2004. Întreprinderea comună Galileo, deci atunci s-a început licitația și programul de acordare a concesiunilor. Acest parteneriat public-privat urma să ducă la încheierea acestui program și la lansarea acestea. La sfârșitul anului 2006, Comisia și-a dat seama că acest parteneriat public-privat nu funcționa, iar în 2007 am făcut propuneri pentru o redirecționare completă a acestui program. Clar, și rolul GSA urma să fie modificat în conformitate cu noua situație. În 2008, Consiliul și Parlamentul au uh, adoptat regulamentul 683, un mecanism de reglementare care prevede toate mecanismele necesare pentru funcționarea programelor. La ce s-a renunțat? La niște ajustări oficiale pentru sarcinile GSA, din regulamentul 1321 pentru a ne asigura că acest regulament uh, respectă practic noua realitate a programului. Propunerea din fața dumneavoastră se referă la acest lucru. Prevederile din regulamentul 1321 sunt aduse în conformitate cu cele din regulamentul 683. se modifică și se crește rolul și competența comisiei în această agenție pentru a ne asigura că această agenție își îndeplinește sarcinile, respectând în același timp rolul comisiei ca manager de programe și se stabilește de asemenea și cadrul în care agenția își asumă responsabilitatea pentru acreditarea de securitate. Principalele trăsături ale propunerii. O limitare a sarcinilor agenției în conformitate cu regulamentul 683, deci o schimbare a responsabilităților către comisie care deja a avut loc. Am propus și un nume diferit pentru agenție, deoarece credeam că este nevoie de așa ceva. De asemenea, un nou sistem de guvernanță a programului, după cum am spus. Comisia va trebui să vină cu niște linii directoare pentru agenție și de asemenea vom vota un consiliu director pentru a ne asigura că aceste programe sunt puse, sunt lansate la timp. Deci comisia va avea 50% din voturi în acest Consiliu Director, iar directorul executiv al agenției își va îndeplini sarcinile în conformitate cu liniile directoare date de către Comisia Europeană, deci își va pierde din independență. Am propus de asemenea ca Parlamentul să participe ca observator la reuniunile Consiliului de Administrație iar acest Consiliu va avea un rol sporit în ceea ce privește gestionarea agenției pentru a ne asigura că aceasta își desfășoară munca așa cum trebuie. În ceea ce privește acreditarea de securitate, e o chestiune foarte complexă. Într-un proiect public cum e Galileo, această acreditare de securitate din experiența avută până acum, ne-a dat seama că ține mai mult de nivelul național, însă va fi nevoie să o aplicăm, să o avem. De asemenea, să nu uităm că în statele membre, în administrațiile naționale, există uh, un număr oarecum redus de experți care înțeleg într-adevăr importanța acestui program. După cum știți, prin acreditare se verifică dacă acest sistem respectă cerințele de securitate pe care le are. Și prin acreditare se face o evaluare a riscurilor reziduale naționale pe care le conține acest sistem. Bineînțeles, riscurile de, secura- de securitate, de siguranță trebuie să fie echilibrate și să fie văzute din perspectiva întregului program și a altor chestiuni care țin de acesta. De aceea, acreditarea privind siguranța e o chestiune foarte complexă. Noi am pornit de la patru principii de bază. În primul rând, o implicare a tuturor experților de siguranță. Am făcut acest lucru deoarece decizia Deciziile luate de statele membre individuale privind acreditarea unei instalații din cadrul programului Galileo sau pentru o anumită uzină de producție ar putea afecta siguranța tuturor statelor membre. Deci există aici o responsabilitate colectivă deosebit de importantă. În al doilea rând, un proces continuu de monitorizare în procesul de luare a deciziilor privind acreditarea și aici agenția joacă un rol foarte important de coordonare. Iar cel de-al treilea principiu, persoane experții ar trebui să fie cei care se ocupă de această acreditare și asta să se facă independent de comisie. Pentru acreditare am propus de asemenea crearea unui al treilea pilon, deci pe lângă directorul executiv și pe lângă Consiliul de Administrație am uh, propus crearea unui uh, comitet de acreditare privind siguranța compus din experți. Pe scurt, care este importanța acestei propuneri pentru Parlament? În primul rând, procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește programele de radionavigație prin satelit devin mai coerente, sunt puse la oaltă. Există o mai mare coerență între instrumentele de reglementare. Pe de altă parte, rolul Parlamentului uh, va crește. Articolul 146, 156 din tratat cere acest lucru iar această propunere ia în calcul toate îngrijorările exprimate de Parlament privind această agenție. O mai bună guvernanță, mai multe, o mai bună coordonare cu eforturile comisiei, o mai mare coerență față de responsabilitatea comisiei. Iar, în al treilea rând, această propunere respectă constrângerile de natură bugetară personalul crește doar în acele domenii care țin de siguranță și de lansarea centrului de monitorizare a siguranței Galileo. Domnule președinte, noi am dorit ca Parlamentul și Consiliul să ajungă la un acord în prima lectură, așa s-a întâmplat în trecut, în privința Galileo, E vorba de un program operațional și de aceea e nevoie să avem niște instrumente cât mai clare, cât mai coerente de la bun început, cât mai devreme. Bineînțeles, noi suntem gata să vă ajutăm pe dumneavoastră și pe raportorul care se ocupă de această temă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi raportorului, domnul Tușnovski. Aveți cuvântul.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 care e foarte aproape de formarea profesională, sunt matematician și expert în informatică. Acest proiect, pentru mine personal, Galileo este un, într-adevăr, un proiect de vârf, de excelență, proiect european. Acest proiect, deci, trebuie să fie foarte mult susținut de către noi toți pentru a se dezvolta așa cum trebuie. Îmi pare bine că uh, Comisia dorește să clarifice procesul de luare a deciziilor în această chestiune deosebit de e, uh, complexă, nu numai din punct de vedere tehnic, dar mai există și alte aspecte aici, cum ar fi securitatea sau finan finanțarea. Și e nevoie să progresăm în acest sens. Sunt conștient de faptul că discuțiile care au loc, dezbaterile uh, uh, în jurul Galileo sunt uh, unele dificile, complexe. E greu să vedem dacă modelul într-adevăr de parteneriat public-privat funcționează, mai sunt și alte propuneri și s-au vehiculat și alte scenarii, însă trebuie să ajutăm, să susținem Galileo, să-l ajutăm să uh, funcționeze așa cum trebuie. Propunerea pe care o avem astăzi în fața ochilor este una de natură mai degrabă tehnică, care definește și identifică responsabilitatea și răspunderile comisiei. Între altele, nu va fi ușor să facem acest lucru, dar cred că suntem pe drumul cel bun. cred că va fi destul de dificil să decidem privind aspectele tehnice și financiare în următoarea perioadă. Însă cred că propunerea în general este una rezonabilă, care trasează foarte bine răspunderile fiecărui actor și care îmbunătățește controlul parlamentar asupra fluxurilor financiare. După părerea mea, un element uh, pe care ar trebui să punem accentul aici, în uh, comisia noastră, um, uh, este tocmai monitorizarea cu atenție a evoluției acestui document. Dezbaterea va fi una lungă, complexă. Voi colabora și cu raportorii fictivi, cu ceilalți colegi. Voi face tot ce este posibil pentru a ajuta această propunere care este una foarte bună, o rampă de lansare, uh, o adevărată lampă de lansare, bineînțeles. Mm, sunt uh, uh, mai puțin mulțumit de alte aspecte, cum ar fi componența uh, componența structurilor, pentru că poate că uh, dăm prea multă pondere anumitor persoane. Depinde foarte mult de cum va reacționa și Comisia. Ca nou membru al acestui Parlament și nou membru al grupului uh, privind spațiu, voi face tot ce este posibil pentru a Uh, lucra uh, și a merge dincolo de demarcațiile participe, partinice. Uh, e vorba de o discuție complexă care ne așteaptă privind acreditarea, siguranța, finanțele întregului sistem. Aș vrea foarte mult ca Galileo să devină un adevărat exemplu și model al culturii noastre și al spiritului nostru de cooperare voi colucra cu dumneavoastră și voi face tot ce este posibil pentru a avansa pe această cale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest prim aviz. Doamna Țicău dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea făcută. Aș avea o întrebare însă pentru domnul uh, uh, Paul uh, Vorhev, reprezentantul autorității. Documentul prezentat de către Comisie arată o separare clară între activitățile de acreditare privind securitatea și mă refer aici la înființarea Comitetului de Acreditare pentru Securitate și activitățile care sunt în sarcina comisiei conform regulamentului șase sute optzeci și trei din două mii opt regulament care prevede că gestionarea care prevede faptul că gestionarea tuturor aspectelor referitoare la securitatea sistemelor rămâne în sarcina comisiei. pe de altă parte preedintele acestui comitet este reprezentantul comisiei în autoritate i de aceea a vrea să ne răspundei poate la această întrebare. mulumesc. În momentul de față nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Poate, eventual, Comisia poate să răspundă mai întâi la această întrebare și după aceea continuăm. Continuăm, da, da. Um, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, Consiliul de Securitate pe care vrem să îl stabilim este într-adevăr format din reprezentanți la nivel înalt uh, al, ai statelor membre în domeniul securității, iar Comisia va fi un membru fără drept de vot la acest, uh, în această comisie. Desigur că deciziile cu privire la acreditare sunt foarte importante la un program cum ar fi Galileo. Să vă dau un exemplu. Acest comitet va trebui să-și dea autorizația pentru lansare, pentru operare. Aceasta se va face după ce se va verifica faptul că măsurile necesare au fost luate în conformitate cu cerințele de securitate. Dacă se va verifica mai întâi dacă producerea echipamentului la siturile la, de la care este lansat la, este destul de bună și de asemenea după aceea abia uh, în baza acestor autorizații se va continua procedura. Cu siguranță, comisia este necesară pentru a oferi comit comitetului toate informațiile necesare pentru o astfel de decizie și va trebui de asemenea să menționeze comitetului orice domeniu în care ar putea Um, ca deciziile să fie afectate. De exemplu, fie că acreditarea este foarte costisitoare pentru program sau care aduce foarte multe întârzieri această acreditare. Toate aceste informații trebuie ca să fie transmise de către comisia acestui comitet. Vom discuta și la Consiliu despre această propunere, cum vom proceda în acest caz și sunt convins că acest uh, comitet va putea să poarte discuțiile pertinente pe viitor. În legătură cu implicarea tuturor actorilor în program. Cred că e foarte important să existe o interacțiune foarte clară și um, repartizarea rolurilor trebuie să fie foarte sigură, foarte clară, de asemenea, pentru ca să putem respecta calendarul. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hall dorește să ia cuvântul. Thank you. Mulțumesc! Aș pleca uh, de la ce ne-a spus Comisia adineori legată de interacțiunea între diversi actori, pentru că avem un calendar foarte strâns. Nu știu dacă Comisia poate să ne spună ceva legat de faptul că se pare că anumite state membre nu au aceeași viziune ca și uh, Comisia sau Parlamentul asupra acestui proiect. Știu că anumite state membre nu sunt prea entuziaste legate de, legate de uh, rolul de observator al Comisiei. Se pare chiar că ar exista anumite voci potrivnice legate uh, de rolul uh, Comisiei, rolul său marcat deci de cele 50% voturi nu știu dacă Comisia s-a gândit că urmează vremuri grele, pentru că anumite state membre văd acest program ca un program interguvernamental sub egida Agenției Spațiale Europene și știu că, din potriva, Comisia îl vede ca pe un proiect comunitar. Mă întreb dacă Comisia poate să ne spună aici cum se gândește să uh, reacționeze la o astfel de, uh, de, de, de, de atitudine și pentru ca să putem să evoluăm. Mulțumesc, domnule Udi. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu ce a spus colega mea, doamna Hall, Cred că e foarte bine să clarificăm mai întâi care este situația cu Galileo, pentru că am investit 3 miliarde de euro, nu se știe exact cui aparține Galileo, avem o întreprindere, un consorțiu de întreprinderi private, după aceea am avut o autoritate, acum ni se propune o agenție. Eu am fost raportor uh, pentru conturile consolidate din 2007, dar Galileo nu face parte din conturile europene din 2007. Sper ca în 2008 să facă parte din conturile consolidate. Cred că trebuie urgent să clarificăm ce se va întâmpla cu Galileo pe planul operațional. Și când ne uităm la Consiliul de Administrație, se vede foarte clar din documentul pe care îl avem că avem de-a face cu o structură interguvernamentală dacă Comisia, așa cum a făcut înainte, se va comporta în continuare ca un secretar general al Consiliului, ea are jumătate din voturi și statele membre altă jumătate, noi suntem observatori. Așadar, toți parlamentarii sunt, uh, de fapt, uh, cei care sunt garanții proiectelor comunitare și, în același timp, nu au niciun rol, de fapt, în Consiliul de Administrație. Aș vrea să adaug faptul că sunt foarte multe semne de întrebare legate de toate agențiile pe care le creăm, pentru că Uniunea Europeană a creat o paletă de agenții. Această agenție este foarte importantă, însă trebuie ca și Comisia să dea garanția Parlamentului că va avea un cuvânt de zis din punct de vedere politic cu privire la funcționarea acestei agenții. Trebuie să adaug că sunt și membru în COCOBU, o comisie care este în momentul de față foarte importantă la acest subiect. Noi avem un paragraf în un aliniat în documentele pe care analizăm care se referă la controlul financiar al uh, bugetului pentru agenții și cred că ar trebui să clarificăm în fine acest aspect în dezbatele pe care le purtăm. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Hena. Mulțumesc! Uh, Ascultându-i pe cei doi colegi, putem să spunem că e nevoie de lămuriri, de clarificări. Acest program a întrezia multe, înregistra multe înregistrări și este unul esențial pentru independența politică, economică, militară a Uniunii Europene față de uh, Statele Unite. Și având de vedere uh, că aceste întârzieri ale Galileo sunt de natură politică. Deci e vorba aici de motive politice, ideologice, economice, uh, Uh, care uh, permite o anumite coaliții de un anumit tip uh, și o anumită ideologie liberală să gestioneze sau să preia această, acest proiect. Deci, trebuie spus că se pierde foarte mult timp în acest sens. Însă, pentru a ieși din impas, Comisia a decis să mutualizeze pierderile. Uh, nu este grozav, însă este mai bine decât să uh, renunțăm pur și simplu la program așa cum ne-ar fi sugerat lobby-ul american. Astăzi am dorit ca parlamentari europeni să um, nu mai asistăm la această mutualizare a pierderilor și să continuăm cu Galileo european. Și, din potrivă, asistăm, insistăm asupra importanței preferinței comunitare. Satelitele, sateliții trebuie să fie lansați de către Ariane și să existe prioritate pentru investițiile europene în Galileo. Și acest lucru ne-ar permite să aducem mai multe locuri de muncă în Europa și de asemenea ne-ar permite să ne emancipăm față de uh, dominația americană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Suza. Domnul Suzare, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte pentru a vă spune că am ascultat cu mare atenție prezentările făcute pe marginea acestui nou proiect. A fost o bucurie pentru mine să aud aceste prezentări, deoarece cred că e vorba despre niște informații deosebit de importante. Însă pe mine mă îngrijorează complexitatea administrativă și birocratică a unor astfel de întreprinderi. Toate eforturile făcute pentru a înlesni acest proces, pentru a reduce birocrația, orice efort în acest sens va fi întotdeauna binevenit deoarece una din criticile constante care vin din partea cetățenilor se referă la această complexitate administrativă, la această densitate birocratică și organizatorică a Uniunii Europene. Eu am o părere pozitivă față de acest proiect, însă, din punct de vedere organi al organizării, trebuie ca lucrurile să fie înlesnite, să se facă mult mai ușor. Și acum în ceea ce privește prezența Parlamentului în uh, structurile de conducere a acestei organizații, e un element care, după părerea mea, ar trebui îmbunătățit. Parlamentul ar trebui să fie mult mai prezent în aceste structuri. Vă mulțumesc! Dorește Comisia să mai completeze ceva? Da, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, stimați deputați, pentru remarcile pe care le-ați făcut. Vreau să spun și eu câteva cuvinte despre acest subiect. Este adevărat că în discuțiile pe care le purtăm actual la Consiliu, statele membre nu sunt pentru un rol uh, al Parlamentului în Consiliul de Administrație al Agenției. Cred că aceasta ar fi uh, un subiect de discuție între Parlament și Consiliu. Eu nu cred că este cazul să spun ceva despre aceasta. În ceea ce privește rolul Comisiei, în momentul de față sunt discuții în curs cu Consiliul despre care ar fi um, dreptul de vot al, uh, cel mai adecvat al Comisiei în această agenție. Noi am spus că noi luăm uh, responsabilitatea pentru programe, dar că este necesar să avem și o influență foarte clară la uh, GSA în Consiliul de Administrație, astfel încât uh, aceasta să poată să lucreze în coerență cu programul, atât în uh, ceea ce privește calendarul, cât și în ceea ce privește conținutul. Dacă nu avem uh, nicio pârghie asupra GSA-ului, va fi foarte dificil pentru noi să predăm proiectul la timp și în limitele bugetare impuse și deci nu ne vom putea asuma responsabilitatea pentru activitatea acestei, acestui for. Cred că, în general, statele membre înțeleg acest lucru. Statele membre, după părerea noastră, vor să aibă, bineînțeles, un, o influență importantă în program, dar nu sunt neapărat gata să preia responsabilitatea pentru acest program. Și noi am spus că dacă cineva este responsabil pentru acest program, atunci aceasta este comisia. Deci ne trebuie și pârghia necesară pentru a putea exercita această influență. Deci există acum discuții la Consiliu despre ce înseamnă cu adevărat influența, ce este necesar pentru noi să facem în acest context și sunt sigur că vom purta discuții cu dumneavoastră foarte importante pentru ca să aflăm ce părere aveți dumneavoastră despre ce ar însemna această influență în legătură cu structura de guvernanță, de administrare. Nu sunt chiar de acord cu unele remarci cu privire de la structura extrem de complexă. Nu cred că este așa de complexă structura în momentul de față. Avem organizarea tipică instituțională pentru deciziile majore în acest uh, subiect, cum ar fi Consiliul și Parlamentul într-un schimb de opinii cu Comisia. În ceea ce privește execuția operațională și responsabilitatea, aici lucrurile sunt clar în responsabilitatea Comisiei, cu excepția unui domeniu care este acreditarea. Acreditarea este făcută întotdeauna independent de implementarea programului. Dacă vă uitați la statele membre și vorbiți cu guvernele statelor dumneavoastră, veți vedea că așa este. Deci noi nu avem nicio problemă cu faptul ca GSA-ul să se ocupe de acest subiect și nu avem nicio problemă nici cu faptul ca statele membre să fie asociate în acest proces, pentru că până la urmă e vorba de serviciile lor de securitate care va trebui să ne ajute pe noi pentru incorporarea unor părți de program care vor fi executate pe teritoriul statelor sta membre. Credem, deci, că această organizare este una foarte potrivită și avem nevoie de agretitare uh, independentă, însă de aceea ne trebuie GSA-ul uh, așa cum este el stabilit în momentul de față. GSA-ul se va ocupa și de operarea Centrului de Securitate, un pas foarte important, în proiectul acesta și va trebui să discute direct cu statele membre despre orice amenințare la adresa sistemului și la securitatea internațională pe viitor. Noi suntem convinși că acest uh, schimb de opinii cu statele membre în acest domeniu este esențial. De asemenea, din perspectiva comunității treb, comunitară, trebuie să spunem că trebuie să avem un personal calificat, pentru că nu putem avea o infrastructură la asemenea nivel cu personal care să nu fie la nivel. E vorba de un sistem care are nevoie de o garanție de securitate foarte mare. There was a question as to, um, I think Mr. Gaudi mentioned it, as to what... S-a mai pus o întrebare în legătură cu Galileo. Da, va fi bugetul comunitar. Pe lângă câteva clădiri pe care le are UE și câteva active nucleare, uh, aceste active EGNOS și Galileo vor intra la bugetul comunitar, ceea ce este o mare diferență. Va fi nevoie de foarte multă muncă deocamdată pentru a face aceste modificări, pentru a putea soluționa problemele, însă este foarte clar că sistemele de radionavigație aparțin comunități europene, în curând Uniunii Europene. Deci ei sunt proprietarii acestui sistem. Domnule președinte, cred că am răspuns direct sau indirect la întrebările care mi-au fost adresate. Aștept, bineînțeles, discuțiile cu Comisia dumneavoastră pe marginea acestei propuneri. Bun, atunci o să-i dau din nou cuvântul domnului Toșnovski. Mai doriți să adăugați ceva, domnule Toșnovski? Da. Mulțumesc. Da, vreau să adaug ceva, pentru că multă lume a contribuit la această discuție și a spus Um, chestiuni care trebuie aprofundate la următoarele dezbateri pe această temă. Deci, acum nu mai am nimic de adăugat concret, pentru că majoritatea argumentelor s-au prezentat, dar eu cred că trebuie să continuăm această discuție. Mulțumesc! De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de rezol- de rezolvarea acestei situații cât de repede. Bun, vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Atunci am încheiat și punctul 4 de pe ordine de zi. Vom uh, mai avea o expunere pe această temă pentru că subiectul este extrem de important. Subiectul Galileo este un subiect foarte important și mulți colegi au făcut uh, remarci cu privire la nevoia de a discuta mai multe puncte concrete din acest program. Poate că vom mai prinde un moment într-o ordine de zi în care să discutăm uh, despre acest subiect. Trebuie neapărat, mai ales acum când nu avem atât de multe rapoarte în momentul de față, să folosim la un moment dat o oră pentru a discuta mai aprofundat pe această temă. Deci rog secretariatul să țină cont de această rugăminte. Bun, atunci mulțumesc foarte mult pentru participare. Cred că am terminat cu ordinea de zi pentru astăzi. Este un lucru îmbucurător. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția foarte disciplinată pe care am putut să o purtăm. Iar acum, dacă am putea să îi adunăm pe toți coordonatorii, aș propune să începem acum cu o reuniune a coordonatorilor. Eu nu am nimic împotriva acestui fapt. Haideți să încercăm să facem o pauză de 5 minute să clarificăm cum facem.